Uh, dau cuvântul doamnei Bowles înainte de vot. Doamna Bowles, com- uh, președinta Comisiei Econ. Thank you very much. Um, this is just to, uh, Mulțumesc. Vreau doar să explic că cerem o amânare a rezoluției legislative ca să putem continua negocierile cu Consiliul cu un mandat întărit din partea acestei, uh, acestei plenare. Am avut două dezbateri pe această chestiune foarte importantă și e clar că să încercăm să negociem de unii singuri uh, și să ni se spună că nu e loc de schimbare, asta nu înseamnă că o decizie și atunci uh, apreciez faptul că colegii m-au susținut să, ca să transmitem un mesaj puternic Consiliului pe această chestiune. Mulțumesc. Doamna Sanchez Presedo, vă rog. Eh, da, domnule președinte în numele Elisei Ferreira și după ce am uh, vorbit cu purtătorii de cuvânt ai diferitelor uh, grupuri politice, după ce am ascultat-o și pe președinta Comisiei Econ, pot să vă spun că, uh, potrivit articolului 57.2 din regulament, cer o amânare a votului pe proiectul de rezoluție legislativă. De, al, de, de altfel, vrem să ajungem la un acord cât mai curând posibil în prima lectură cu Consiliul și pentru a face acest lucru cerem Consiliului să țină cont de rezultatul votului. Sperăm că acest rezultat va fi clar și ferm și ne așteptăm din partea Consiliului să ne ofere un răspuns la scrisoarea pe care domnul Schulz a anunțat că o va trimite. Mulțumesc uh, foarte mult! Constat uh, că președinta Comisiei și raportoarea uh, solicită amânarea votului privind proiectul de rezoluție conform regulii 57. Trecem acum la votul uh, amendamentelor din Comisia pe fond. Amendamentul 1, vot în bloc. Aici există un amendament oral din partea doamnei Ford. Aveți cuvântul, doamna Ford. Stimați colegi, am două amendamente orale. Primul este foarte scurt. Ambele vor să se asigure că ce am convenit uh, uh, anterior și principiile privind Uniunea Bancară sunt respectate și în acest dosar. Primul amendament uh, constă în adăugarea cuvintelor and non-participating după cuvintele each participating. Vrem să ne asigurăm că fiecare țară are un cuvânt de spus atunci când o bancă uh, care are o filială în uh, jurisdicția lor este implicată într-un proiect de rezoluție. Și îl voi, îi vor, îl voi citi și pe al doilea după ce îl votăm pe acesta. Mulțumesc foarte mult. Ați auzit amendamentul oral. Există obiecții? Vă ridicați dacă aveți obiecție. Vă rog. als 40, Trebuie să avem peste 40 de deputați. Am, cred că au fost mai mulți. Îmi pare rău, doamna Ford. Următorul amendament, vă rog. Thank you. I... Mulțumesc. Voi citi acest amendament uh, la o viteză rezonabilă. Bănuiesc că oricum se vor opune colegii. Amendamentul este următorul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 Mulțumesc foarte mult. Ambele amendamente orale sunt respinse. Trecem acum la textul original al Comisiei. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Ja, bitte sehr, wir machen ein Electronische Überprüfung. Vom verifica electronic. Ich war das eigentlich ziemlich klar. După părerea mea a fost destul de clar. Haben alle Kollegen abgestimmt? Au votat toți colegii. S-a închis votul. mit ja haben gestimmt vierhunderteinundvierzig mit nein. patru sute pentru o sută patruzeci și unu împotrivă șaptesprezece abțineri se adoptă. Ajungem acum la propunerea comisiei modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la o propunere în baza articolului 57.2 pentru amânarea votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc foarte mult! darf Enrique Iglesias, dorim să îi urăm bun venit. Dumnealui este în Parlamentul European pentru summitul Eurolat. Bine ați venit! Ajungem acum uh, la următorul vot. În primul rând, uh, propunerea de rezoluție privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată uh, de porcine. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerea de rezoluție privind uh, sistemul generalizat de preferințe tarifare. Cine este pentru? Domnul Caspari, un punct de procedură. Domnule președinte, aș dori să întreb dacă nu cumva era nevoie de o majoritate calificată pentru acest vot. Acest lucru este valabil pentru următorul vot. Schema allgemeiner Zollpräferenzen. Sistemul generalizat de preferințe tarifare. Avem nevoie de o majoritate calificată. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum certificatele de emisii, articolele 8763. Există o obiecție de la grupul EFD, de la domnul Protasievici și 40 de alți eurodeputați cu privire la recomandarea Comisiei ENVI. Vorbim despre mm, certificatele de emisii. Așadar, uh, urmăm uh, recomandarea Comisiei uh, ENVI. Yeah, please. Panie Przewodniczący, na podstawie artykułu 177... Domnule președinte, pe baza articolul 174.4 în numele grupului EFD propunem ca votul pe acest punct să fie amânat la următoarea sesiune plenară. Este o chestiune foarte importantă pentru industria europeană și are drept rezultat o creștere a prețurilor uh, la energie pentru producția industrială și va duce la o creștere a șomajului indiferent de opinia noastre politice personale, haideți să amânăm acest vot. Trebuie să mai examinăm chestiunea și să o regândim înainte de a lua decizii. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ziobro, domnule Ziobro, votul va fi conform regulilor, amânarea tot conform regulilor. Deci cine este pentru moțiune? Cine este împotriva moțiunii? Deci votăm. Cine vrea să amânăm? Cine este pentru amânare? Pentru amânare. Împotriva amânării. Se respinge propunerea noastră. Așadar, votăm acum. Domnul Speroni. Domnul Speroni. Nu vă dau cuvântul. Nu vă dau cuvântul. Nu vă dau cuvântul. Nu este un, un circ aici, ați avut ocazia să obiectați, acum trebuie să votăm. Am votat, am decis, deci vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis, se aprobă. Acum trecem la rezoluția privind situația din Ucraina, uh, rezoluție comună. Deci, rezoluția comună privind situația din Ucraina. Alinatul 4 între părți. Prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm votul la partea a treia. Votul este deschis, vot cu apel nominal. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1 al natul 7. Avem un amendament oral. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În lumina dezbaterii de ieri și uh, având în vedere ce se întâmplă în Ucraina, sugerez să spunem foarte clar că este dreptul poporului ucrainian să decidă fără niciun fel de intervenție internațională în legătură cu viitorul său. Deci a sugera să înlocuim amendamentul 1 cu următoarea formulare și citez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 Bitte. Domnul Brock. Domnule președinte, dragi colegi, din cauza unei greșeli a autorului amendamentului și a serviciilor uh, Parlamentului. E o greșeală la, de traducere la punctul 14. A doua propoziție ar trebui să spună pregătirea de măsuri personalizate și nu introducerea de măsuri sau luarea de măsuri, ci pregătirea de măsuri. Deci trebuie să votăm așa. Președintele. Bun. Serviciile îmi spun că deja s-a corectat. Prima parte, cine este pentru? A doua parte a, se adoptă. Deci, din nou, a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblul ei pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, votul privind situația în Siria. Mi-au parvenit o serie de propuneri. Sper că toată lumea are listele de vot uh, privind rezoluția asupra rezoluțiile uh, privind situația în Siria. Am o rezoluție comună cu șase grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Votul este deschis. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, votul este închis. Dann die Entschließung als Ganzes. Se adoptă. Propunerea de rezoluție în Asamblee, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, propunerea de rezoluție privind situația din Egipt. De asemenea, avem o propunere, moțiune de rezoluție comună de la șase grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Alineatul 9, versiunea originală în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Votul este deschis endlich abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. Das ist angenommen. Zweiter Teil. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Enthalt. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. E confuză situația. Haideți să verificăm. Verificăm electronic. Amendamentul 1, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Propunerea de rezoluție în ansamblu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la propunerea de rezoluție privind summitul UE-Rusia. Supunem la vot mai întâi, propunerea de rezoluție a grupului verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. După aceea, o propunere de rezoluție comună a șapte grupuri. Uh, paragraful 4.1. Pentru. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Paragraful 5 Textul original pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 6, textul de origine, original, cine este pentru, prima parte adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea de rezoluție în ansamblu său pentru, abțineri, adoptat. O propunere de rezoluție privind progresele înregistrate în Bosnia și Herțegovina. Avem o propunere de rezoluție a Comisiei AFET, amendamentul 12 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 4. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Alinatul 9, textul inițial, două părți, prima parte pentru, împotriva, abținere adoptat, prim, a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Verificăm partea a doua. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Alinatul 10, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 5. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6. A, vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2 a fost retras. Alineatul 29 în două părți. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. În două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Verificăm partea a doua din amendamentul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 16. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Considerentul C. În două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Verific. S-a deschis votul pentru partea a doua. Este foarte greu dacă în fața mea nu văd pe nimeni care să indice votul verzilor. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, adoptat rezoluția în ansamblul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis, adoptat. Trecem acum la la propunere de rezoluție. Domnul Poselt, ca uh, o excepție, o deviere de la regulă, însă uh, trebuie să uh, subliniez meritul doamnei PAC și cred că uh, trebuie să îi mulțumim pentru acest uh, deceniu de angajament în privința acestui dosar al Bosniei și Herțegovinei. doamnă Pac, meritați un super buchet de flori. Trecem acum la raportul pe 2013 privind uh, progresele înregistrate de uh, Macedonia. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă. Sincer vorbim, nu mai văd nimic. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 2. Pentru, împotrivă. Abțineri. Adoptat. Alinatul 22. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Alinatul 32. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Alineatul 52 părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 3 uh, retras, 51 versiunea originală, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, abține, uh, împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 58 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm partea a doua. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Alineatul 59, în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. Partea a doua pentru. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. La partea a doua. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea de rezoluție în ansamblul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Acum avem o propunere de rezoluție privind raportul pe 2013 privind Muntenegru. Încă o dată, o propunere a fetului. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se cere o verificare. Votul s-a deschis. Amendamentul 1. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 4 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat partea a doua pentru. Împotrivă. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul la a doua parte. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Va fi un vot strâns. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7. Pentru. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul la amendamentul 7. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Votăm propunerea de rezoluție prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Trecem acum la rezoluția privind eliminarea geni mutilării genitale la femei. Propunere de rezoluție din partea Comisiei FAM, alineatul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, în două părți. Prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția în ansamblul său. Vot cu apel nominal. Vreți să verificăm a doua parte la considerentul D? S-a deschis votul atunci. <clears throat> Am alea abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, propunerea de rezoluție în ansamblu sau cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la NAIADES 2, program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căile navigabile interioare. Propunere de rezoluție din partea Comisiei TRAN, alineatul 3, textul original pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Alinea, amendamentul 2, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 11. Textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se respinge. Rezoluția în ansamblul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Vă doresc tuturor drum bun acasă sau poftă bună dacă nu participați la explicațiile de vot. Vă invit însă să plecați uh, din uh, încăpere cât mai rapid posibil și în liniște. Und wir kommen jetzt zu den Stimmerklärungen. Wir beginnen mit den Erklärungen zur Abstimmung, die gestern nicht behandelt werden konnten. Trecem acum la explicațiile de vot. Uh, sunt câteva explicații pentru care nu am avut timp ieri. Raportul domnului Bach mai